Well, thank you very much. Uh, also, Chairman. Vă mulțumesc, domnule președinte. De asemenea, uh, președinte al grupului de lucru permanent pe tema concurenței. Sper să aproape și sper ca cei care au urmărit dezbaterea în această noapte să fi primit un mesaj foarte puternic, care cred că a ieșit din aproape toate întrebările de astăzi și anume că Parlamentul European susține cu toate puterile o concurență loială pentru a avea o implementare a legislației concurenței corectă și egală pentru toată lumea. Asta ne arată, pe de altă parte, cum ar trebui să faciliteze politica concurenței alte domenii de politici europene. Trebuie să vă mulțumesc, pe de altă parte, și pentru răbdarea de care ați dat dovadă, pentru că la mai multe chestiuni, la mai multe întrebări, nu am fost destul de concretă la răspunsurile pe care le-am dat. Sper să treceți peste asta și, deși probabil că ați apreciat faptul că am încercat să vă arăt care sunt valorile și principiile după care mă voi ghida și acestea vor sta la baza cooperării noastre în următorii cinci ani. Cred că mesajul cel mai important pe care îl vor primi cetățenii de pe urma acestei audieri este că posibilitățile pe care le oferă concurența uh, sunt enorme în ceea ce privește crearea de locuri de muncă și creștere economică. Sper de asemenea să se fi reținut drept mesaj că toată lumea își dă seama cât de importantă este economia digitală pentru cetățeni în viața de zi cu zi și cât de important este să existe uh, concurență loială și în acest domeniu pentru că înseamnă foarte mult pentru consumator și pentru calculator de asemenea. Da, poate n-ar fi trebuit să vă spun asta, dar uh, Vreau să vă zic că uh, am învățat foarte multe abrevieri pentru pregătire. Există o grămadă, Double Irish și multe altele. Și după aceea m-am potignit de window Dumbling decisions și m-am gândit ce Dumnezeu înseamnă asta și am întrebat să văd ce poate să însemne asta, ce se află, ce principiu se află în, în acest window mounting uh, decisions. Și era într-adevăr o decizie care deschidea ferestre, pentru că producătorii de ferestre aveau uh, un cartel pentru a stabili uh, prețurile pentru aceste produse. Deci, într-adevăr, chiar așa era și asta a dus la o sancțiune, la o amendă uh, foarte mare pentru patru companii importante în domeniu. Deci eh, pot să vă spun eh, cât de timid am devenit eh, și cât de umilă mă simțeam după ce am avut această experiență. Însă, oricum mă încurajează să văd că vom avea o cooperare foarte bună, pentru că întrebările pe care mi le-ați pus în legătură cu limitele reglementării, ale legislației, ale concurenței, toate acestea ne arată și până unde putem ajunge dacă lucrăm împreună, atât la nivel formal cât și informal, Parlamentul și Comisia. Și așa cum am spus-o de mai multe ori, vă promit că o voi face. eu sunt uh, fica a doi uh, uh, preoți din biserica daneză și ei m-au învățat că întotdeauna trebuie să-i primești cum trebuie pe cei care vin la tine și să nu spui lucruri despre cei care n-au venit la slujbă. Așa că vreau să vă mulțumesc celor care ați venit în această seară aici. because I, I think it shows the dedication. Pentru că cred că ați dat dovadă de multă voință pentru a fi aici. Și am și o altă speranță să nu se fi pierdut prea mult în traducere. Am încercat să fiu cât de clară cu putință și mulțumesc interpreților care sunt convinsă că m-au ajutat și mai mult în acest sens. So, honorable members, Așa că, domnilor și domnilor, domnule președinte, vă mulțumesc pentru răbdare și vă mulțumesc. Thank you to Margaret Vestager. Thank you. Mulțumim doamnei Margaret Vestager, mulțumim colegilor și se încheie ședința noastră, iar peste 30 de minute vom avea întâlnirea de evaluare în camera. Vă mulțumesc, să suspendă ședința.